aceste noi nominalizări vor fi incluse în procesul verbal și, um, dacă nu există obiecții, vor fi considerate ca adoptate. Mâine de la 9 la 1 continuăm și de la 3 la 5. Ordinea de zi este publicată pe internet. Vă mulțumesc, sesiunea se închide acum.